Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Ample meeting. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine ați venit la reuniunea Ample de astăzi. Aș vrea, vă rog frumos, să începem și vă rog să vă puneți căștile. Aș vrea să începem reuniunea noastră. Astăzi voi prezida eu reuniunea. Bun venit! Mă uit pe proiectul de ordine de zi și aș vrea să începem cu adoptarea ordinii de zi. Ordinea de zi se poate adopta fără modificare. În al doilea rând, toate limbile comisiei acestea, 20 la număr, sunt disponibile în interpretare, mai puțin malteză. Astăzi nu avem malteză. Another announcement, uh, a short announcement. Un alt scurt anunț se referă la faptul că pe 21 noiembrie avem cea de-a 25-a aniversare a ETF Lunch și acum începem cu punctul 3, o raportare în urma trialogurilor. Dacă nu mă înșel, doamna Radka Maxova va face un anunț. Perfect. Ce aveți să ne comunicați? Vă dau cuvântul. Mulțumesc! Dragi colegi, doamnelor și domnilor, aș vrea să vă aduc la zi în ceea ce privește primul și al doilea trialog. Da, e vorba de directiva cu privire la detașarea uh, șoferilor. Primul trialog a fost pe 1 octombrie. A fost un trialog comun pe toate cele trei dosare. Din punct de vedere politic, aceste dosare sunt foarte strâns legate unele de altele. Consiliul și cu noi am fost de acord să cooperăm și să găsim un acord cât mai repede posibil, preferabil uh, pe timpul președinției finlandeze. De asemenea, am căzut de acord și asupra metodei de lucru și mergem pe principiul că nu cădem de acord până ce nu suntem de acord pe toate punctele. Avem și datele reuniunilor tehnice și ale trialogurilor următoare, și anume al pat, pe, a fost 4 și 5 noiembrie săptămâna trecută și apoi vom mai fi pe 25-26 noiembrie la Strasburg. Al doilea trialog a avut loc săptămâna trecută. După reuniunile tehnice, președinția finlandeză a venit cu propuneri de compromis Sunt uh, subiecte unde Parlamentul și Consiliul au obiective similare, dar abordările sunt diferite, formulările și textele sunt diferite. În primul rând, verificarea timpului de lucru al șoferilor. În acest domeniu trebuie clarificate mai multe aspecte tehnice, dar, în esență, suntem în acord. Apoi, sistemele de informare, IMI și ERRU. Suntem de acord cu direcția în care merge compromisul, dar va trebui să clarificăm ce se întâmplă cu accesul direct la unele date, cum ar fi date cu privire la ratingul riscului. În al treilea rând, a existat un acord provizoriu în ceea ce privește declarația de detașare. Va trebui să clarificăm identificarea șoferilor pentru a nu facilita falsificarea documentelor. Numărul de asigurare socială uh, a fost în discuție și îl vom uh, relua la al treilea trialog, ideea fiind că nu toate țările au acest număr de asigurare socială, așa că va trebui să găsim o cale de a face identificarea șoferului prin ceva ce avem cu toții în comun. Trebuie să vedem cum să oferim concurență echitabilă între noi și uh, companiile din terțele state. Și acesta este un subiect important. Discuțiile vor continua. Iar Consiliul a făcut o propunere de compromis pe care Parlamentul ar vrea să mai lucreze. Am discutat și despre posibilitatea de a avea o abordare comună sau să ține mai multe reuniuni bilaterale. Dar rămâne de văzut. Un alt subiect pendinte este acela al uh, raportării și pregătirii inteligente și eficiente. Am cerut mai multă ambiție și trebuie furnizate documente care au, uh, ne-au ajuns în dimineața aceasta. Trebuie discutate mari subiecte politice. Se va întâmpla pe 25 și 26 noiembrie la trialog. Vom vorbi despre transferurile intergrup în ceea ce vește transportul cu autobuzul și identificarea șoferilor. Și cred că mă pot opri aici. Cam atât din partea mea în calitate de raportor. Mulțumesc! Thank you. Da, mulțumim. Mulțumim, doamnă Maxova. Dacă sunt întrebări, Domnul Willemsen. Doamna Iongerius. Și doamna Șaibi. Altcineva? o problemă. Începem cu domnul Vilmus. Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc raportoarei pentru prezentare. Am o, doar o scurtă întrebare. Un instrument cheie în prevenirea abuzului în ceea ce privește derogările prin lex specialis. Um, toate aceste lucruri vor fi reprezentate de o a doua generație de tahografe inteligente. Ce se întâmplă vor exista acestea în așa fel încât să ne asigurăm că se respectă timpul de condus și timpul de odihnă al șoferilor de camioane? Tehnologia aceasta va fi gata sau nu? Sunt voci diferite. Unii spun că da, alții spun că nu. Alții spun că va fi gata până când directiva va fi implementată în legislație națională. Deci sunt informații noi din partea Comisiei care să apară la negocierile din, uh, în trialog. Mulțumesc! Doamna Ionherius, mulțumesc! Ne ocupăm de timpul de condus și de odihnă separat? E adevărat. E adevărat? Nu e pe ordinea mea de zi, dar dacă așa este, atunci uh, voi face comentariul cu privire la timpul de condus și de odihnă mai târziu. Oricum am o întrebare către doamna raportor pe acest subiect, pe raportul ei. Am vrut să... Ne pare rău, vorbitoarea nu vorbește în microfon și nu auzim ce spune, spun interpreții. Voiam să vedem ce se întâmplă cu verificarea salariilor uh, șoferilor, dacă acestea pot fi, dacă fluturașii de salariu pot fi verificați. Adică ar fi important să se existe un fluturaj de salariu electronic care să fie aplaudat și atunci ar fi mult mai ușor de verificat ce se întâmplă cu venitul acestora. Mulțumesc! Thank you. Um, and yeah, we will be Mulțumim. Da, vom uh, dezbate dif- uh, diferențiat, separat subiectele. Și acum intervine doamna Shebli sau Shaibli. Doamna Shabi. Mulțumesc. Bună ziua. Ca și raportor pentru GUNGL, pe acest uh, dosar cu timpul de odihnă, timpul de lucru, în pachetul mobilitate, vreau să subliniez câteva aspecte, printre cele mai importante, în vederea următoarelor ședințe de tip uh, trilog, așa cum a spus colegul Wilmsen, există primul rând problema tahigrafului, inte, tahografului inteligent, mi se pare ceva foarte important, acest dispozitiv trebuie să poată să fie implementat cât mai curând posibil, astfel încât condițiile de lucru ale acestor șoferi să fie îmbunătățite, deci tacograful inteligent și un alt subiect foarte important, esențial, perioada de referință a timpului de odihnă al șoferilor rutieri. Aici uh, suntem pentru, subliniez, pentru abonamentul 379 al Parlamentului, el trebuie să fie menținut. Perioada de referință acolo este de două săptămâni și nu patru săptămâni, așa cum spun Comisia și Consiliul. Și al treilea subiect, care ni se pare foarte important, tot aici, la trilog, este includerea vehicolor utilitare ușoare în uh, area de aplicare a pachetului uh, mobilitate, pentru că deocamdată avem cele cu 3,5 tone peste uh, și aici ar trebui să intre și cele care transportă bunuri internaționale cu mai puțin de 3,5 tone. Este o piață deci nereglementată. Este important să avem aici uh, aceste reglementări. Amendamentul 373 al Parlamentului ar trebui să fie menținut aici. Vorbim de vehicole între 2,4 și până la 3,5 tone. Vă mulțumesc! now... Mulțumim! Și acum uh, e timpul pentru răspunsuri. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, o să fiu foarte succintă. În ceea ce privește tahograful inteligent, vorbim despre acest subiect în dialogurile noastre. Este o chestiune politică și vorbim și despre posibilitatea de a amâna data directivei. Știm că tahografele de generația a doua nu sunt încă pe deplin funcționale. Cu privire la flutura și de salariu, dacă bine mi-amintesc eu, n-am discutat despre acest subiect încă și a mai fost o întrebare despre vehiculele comerciale ușoare. Am vorbit despre asta, dar este încă un subiect pendinte. Motivul este că șoferii acestor autoutilitare utilitare uneori încalcă regulile și este periculos pentru alți șoferi. O să tratăm subiectul la o altă reuniune. Mulțumesc pentru această raportare. Nu mai sunt alte întrebări, așa că trecem mai departe și anume cu regulamentului numărul 561 din anul 2006 în ceea ce privește cerințele minime cu privire la numărul maxim de ore de condus pe săptămână și apoi pauzele zilnice și perioadele de odihnă pentru șoferi în baza tahografului. Domnule Radke, dumneavoastră sunteți raportor, motiv pentru care vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă, voi vorbi în germană. În primul rând sunt foarte bucuros de faptul că în munca mea nu trebuie să prezint mereu uh, titlul acestui document. Ar fi mult timp irosit, dar lăsând gluma la o parte, au avut loc uh, două trialoguri, un trialog comun în care toate cele trei dosare au fost uh, dezbătute la oaltă și care fac parte din pachetul pentru mobilitate și apoi un trialog cu privire la timpul de condus și de odihnă al șoferilor. În lumina ceea ce s-a desfășurat până acum, pot să vă spun că au fost mai degrabă niște trialoguri tehnice, iar în ceea ce privește cartoful fierbinte, el ne așteaptă la Strasburg data viitoare. Am uh, fixat deja un, uh, o dată în calendar și vreau să vă spun exact despre ce este vorba, care este acest subiect atât de dificil. Odată este vorba de timpul de odihnă săptămânal, adică dacă în transportul internațional uh, un uh, șofer uh, poate să ia două uh, perioade de odihnă legate una de cealaltă. La Consiliu este o rezistență mare față de acest uh, subiect și apoi sigur că discutăm și despre disponibilitatea infrastructurii cu parcările să fie, care să fie supravegheate, care să aibă instalații sanitare și așa mai departe. Subiectul este totodată strâns legat și de interdicția de înoptare în cabină pentru că în uh, negocierile din Parlament a devenit foarte clar faptul că interdicția de somn în cabină nu vizează neapărat chestiune de confort, mai ales dacă ne uităm la camioanele moderne, ele arată foarte bine în interior, dar e vorba de aspecte de securitate, de siguranță. Deci, dacă ajungem cu o majoritate la convingerea că nu putem pleca de la premisa că pot să-și respecte timpul de odihnă, noaptea, în niște parcări nesupravegheate, ei deținând în camioane mărfuri de sume impresionante, atunci e clar că trebuie să fim gata să punem la dispoziție infrastructura necesară și va fi un punct foarte dificil, după cum și întoarcerea șoferului acasă. Tocmai uh, a rezultat din uh, discuție că trebuie să stabilim un uh, cadru de referință ca timp. La fel și tahografele inteligente. Da, putem spune sau putem susține mereu că nu suntem gata dar noi aici în Parlamentul European suntem uh, responsabili, noi nu suntem responsabili de evoluția tehnologică. Noi facem legislație și uneori poate că trebuie să venim cu legislația în așa fel încât să facem presiunea necesară uh, la nivelul evoluției tehnologice, ca să obținem ceea ce ne dorim. Iar în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare, inclusiv uh, pe micii transportatori, deci de până la uh, 2,4 tone și, sau mai jos de 2,4 tone, este foarte important să vedem ce facem acum cu subiectul acesta și să nu ne pripim, să ne concentrăm mai întâi pe acele persoane care au această profesie de șofer. Adică condusul de mașină uh, să fie uh, felul în care își câștigă pâinea, nu să îi vedem, să vedem ce fac brutarii și alți uh, lucrători care trebuie și ei, tot așa în scop de serviciu, să uh, călătorească. În orice caz, noi avem în vedere pe șoferi. Și e vorba de obligația de a avea tahograf. Facem asta uh, pentru că reprezintă un subiect foarte important. Sunt, în orice caz, niște elemente pe care va trebui să le discutăm la Strasburg. Și un ultim, o ultimă observație din partea mea. De ce devin lucruri atât de dificile? Pentru că atunci când s-a votat pachetul pentru mobilitate, n-am primit un mandat puternic. Am reușit să trecem totul înainte de alegeri, dar fără un mandat puternic al Parlamentului. Un mandat puternic arată cu totul altceva. Și cumva la poziția noastră de negociere la Strasburg nu este cea mai grozavă, dar în ceea ce mă privește pe mine și pe grupul meu, pentru noi uh, liniile lor și sunt foarte clare și zic că merită să luptăm pentru ele la viitorul uh, trialog. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Radke! Doamna Iongerius este cea care intervine și apoi doamna Vint. The floor is yours. Okay, thank you. Um... Mulțumesc. Când vorbim despre un trialog uh, așa deschis, înseamnă totuși că ne apropiem de sfârșitul negocierilor. Aș folosi totuși uh, niște termeni poate mai duri, dar e mai bine să fie lucrurile mai clare acum decât prea târziu, în momentul în care va fi, deci vă spuneam prea târziu, pentru pentru că trilogul se va fi încheiat. Am primit niște semnale, nu vorbesc aici de doamna Focar, dar am auzit, vă spuneam că aceste două săptămâni, perioada de referință, nu prea apare sau apar să aibă câștig de cauză în negocieri și vreau să profit ca să vă spun că mi s-ar părea o foarte mare greșeală aceasta. Știu că Comisia vrea să prelungesc această perioadă de referință la patru săptămâni, ceea ce înseamnă trei lungi săptămâni de lucru pentru șoferi urmate de-abia atunci de odihnă, dar o perioadă lungă de odihnă. Știu că dezbaterea a fost una furtunoasă și mai de mult în Parlamentul European, la noi, S-a vorbit despre deteriorarea condițiilor de muncă ale șoferilor. Nu trebuie să ne dorim ca ei să piardă nivel de viață la capitolul sănătate și așa mai departe. Într-adevăr, toate eforturile Parlamentului ca să se flexibilizeze timpul de lucru al șoferilor, um, toate aceste eforturi au eșuat și, practic, Dintre toate trilogurile, pachetul pe timpul de odihnă și uh, de lucru al șoferilor a fost cel care a fost plebiscitat, plebiscitat la Parlament și pot să vă spun și sper că noi la Comisia Ocupare asta facem, adică promovăm și apărăm Uh, siguranța și sănătatea șoferilor și lucrătorilor în general, să nu uităm acest lucru nicio clipă atunci când mergem în negocieri. Încă o dată, pentru mine, aceste două săptămâni, perioada de referință, sunt pur și simplu o linie roșie. Mulțumesc, doamna Fint. Urmează. Aveți cuvântul. Ah, erați chiar aici în față, vă rog, doamna Vint. Mulțumesc foarte mult pentru raport. O să continui în limba daneză. Pot să spun că sunt de acord 100% cu avertismentul transmis de doamna Iongerius în legătură cu acea presupusă extindere a perioadei de două săptămâni E clar că sindicatele nu sunt de acord. Este o linie roșie. E vorba aici, până la urmă, de condițiile de lucru ale șoferilor de camion. Această extindere, această prelungire ține și de uh, condițiile de circulație. Vorbim de toți participanții la trafic. Ideea ar fi o mai mare flexibilitate. Mm, o mai mare flexibilitate cu această perioadă de două săptămâni. Asta ne-ar trebui, dar dacă avem patru săptămâni, flexibilitatea este și mai mare. ar însemna două săptămâni de condus non-stop, fără pauză, așa că pe viitor ne găsim într-o situație în care să avem uh, foarte multe camioane grele în toată Europa cu șoferi pur și simplu extrem de obosiți care nu se pot odihni niciodată. Este inacceptabil. Mulțumesc. Urmează doamna Sandea. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să reamintesc totuși că de luni de zile încoace tot uh, lucrăm pe acest pachet al mobilității și îmi place să cred că vom putea totuși să facem progrese. Mulțumesc uh, raportorilor și în special lui Denis Iongerius pentru munca lor. Aș reaminti niște principii aici de bază Ceea ce dorim noi pe plan european este, în primul rând, o Europa mai justă, mai echitabilă, cu condiții de lucru pe măsură pentru toți lucrătorii europeni, că e vorba de cei din transporturi sau din alte domenii de activitate. Dorim însă, de asemenea, și o securitate sau o siguranță. Aceasta este foarte importantă. În sfârșit, condiții de uh, Uh, exercitare a muncii uh, bune, sigure și juste pentru lucrătorii noștri. În sfârșit, aș mai aminti câteva puncte importante acolo unde Parlamentul trebuie să facă, față de, să facă dovadă de ambiție, de curaj. În primul rând, tachograful am, uh, inteligent. Bineînțeles că vor mai apărea și alte uh, inovații tehnologice, dar noi trebuie să ne menținem acest deziderat de a avea dacograful inteligent uh, implementat cât mai curând posibil. Trebuie spus apoi un alt lucru în legătură cu vehicolele ușoare, utilitare ușoare. Și aici trebuie să progresăm. Trebuie să existe un cadru european, deoarece astăzi șoferii acestor vehicole nu sunt cuprinși în niciun fel de reglementări, de legislație. Și, în sfârșit, cât privește timpul de odihnă și odihnă în cabina camionului, este necesar ca acest timp uh, de odihnă să se petreacă în afara camioanelor, în afara vehiculelor, chiar dacă acestea sunt bine echipate, e vorba aici până la urmă de o chestiune de siguranță și securitate. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult și da, sunt de acord. Trebuie să găsim o soluție în uh, beneficiul uh, șoferilor ca ei să nu fie Uh, obligați să uh, se odihnească, să zicem, în stradă. E vorba aici de viața lor privată, de intimitate. Ei ar trebui să beneficieze acești șoferi de o serie întreagă de astfel de condiții, așa cum se întâmplă și cu uh, feroviarii. În orice caz, mulțumesc foarte mult uh, pentru toți, uh, tuturor raportorilor și următorul punct, uh, procesul verbal sau procesele verbale ale ședințelor anterioare. Acestea pot, bineînțeles, fi adoptate. Nu avem anunțuri. ESF Plus acum, Fondul Social European Plus. Cu acest subiect continuăm. Doamna Adriana Sucova are cuvântul. A warm welcome. A warm welcome and um... Bun venit. Și dumneavoastră ne veți spune câte ceva despre acest subiect. Aveți cuvântul. Bună ziua, dragi colegi! Mă bucur foarte mult de, că mă aflu aici uh, printre dumneavoastră astăzi și să vă uh, prezint propunerea Comisiei Fondul Social European Plus. De fapt, propunerea este destul de veche, ea datează din mai anul trecut, dar după câte știți, încă nu au început negocierile între co-legiuitori. Așadar, acum Uh, am ocazia să aflu părerile dumneavoastră în legătură cu cum să uh, procedăm și apoi să intrăm în uh, trialog. Mă bucur că domnul raportor Caza este aici. Îi avem și pe raportorii din umbră printre noi. Avem obiective comune și anume să se ajungă la un acord între colegiitori cât mai curând posibil. Acesta este unul dintre mesajele conținute în rezoluția Parlamentului din 10 octombrie, cum că um, regulamentul CFM și, regulament, și regulamentul specific pentru acest fond să meargă cât mai repede pentru ca acest fond social european plus să intre cât mai repede în vigoare, cel mai târziu uh, la sfârșitul anului 2021. Aș sublinia câteva dintre elementele pe care noi le-am propus. Sorry. Da. Okay. <laughs> Sorry, I'm not used to it, <laughs> to the procedure. Da, da, I thought that... Da, e vorba de procedură. Mă scuzați, uh, spune doamna Sucova. Da, Fondul Social European Plus da, mi se pare că nu prea se vede bine. În sfârșit, acest fond uh, apare în al, al doilea capitol din uh, cadrul financiar multianual, la capitolul coeziune și valori. Acolo vedem un subcapitol investițiile în oameni. Pentru prima dată, acest fond SF Plus apare foarte clar în cadrul CFM-ului. Este foarte clar Așadar că mulți eh, bani eh, merg, eh, vor merge în această direcție. Acest fond face parte din constelația fondurilor de coeziune. Avem aceleași fonduri cu Fondul Social European, cu Fondul Maritim și de Pescuit, cu Fondul de Dezvoltare Agricolă dar și cu cele trei fonduri de la DG Home, Fondul de Securitate Internă și apoi Fondul pentru Gestiunea Granițelor Externe. Aceleași reguli de procedură gestionează toate aceste fonduri. Fondul Social European a fost uh, creat în 1957 uh, și din acel moment încoace el a dorit să faciliteze ocuparea și mobilitatea forței de muncă prin uh, oportunități de locuri de muncă, prin educație vocațională și formare. În timp, acest fond s-a uh, dezvoltat, uh, a evoluat, însă obiectivele sale principale rămân aceleași. În perioada actuală am sprijinit deja două, 26 de milioane de persoane, dintre care 1,5 persoane defavorizate și tot 3,5 uh, uh, milioane pentru persoane din rândul minorităților sau a uh, azilanților sau refugiaților. În cadrul noului fond de Plus vom prelua principalele priorități și provocări de astăzi, provocări tehnologice, climat, competențe digitale, noi forme de ocupare, nivelul de sărăcie în european, acesta fiind în continuare inacceptabil, și, bineînțeles, um, un alt aspect și anume coeziunea socială, oamenii își dau seama că uh, există multe diferențe între păturile sociale. Este o tot mai mare sensibilitate în acest sens. În orice caz, acest fond este strâns legat de semestrul european, dar și de implementarea pilonului european al drepturilor sociale. Există o serie de provocări de ordin politic cu care se confruntă toate statele membre. Și pentru a avea ceva fezabil și potrivit pentru toți beneficiarii, trebuie coerență și consecvență în abordările noastre. Astfel am hotărât să contopim 5 fonduri actuale în acest ESF+. El acoperă așadar Fondul Social European actual, Inițiativa pentru tineri cu buget specific, Fondul European pentru persoanele defavorizate, un fond mic, dar foarte important, programul pentru inovare socială și acestea sunt în Fondul Social European cu albastru uh, închis ele, aceste trei fonduri, în cadrul noului fond, vor fi gestionate de către statele membre, pe când programul de sănătate, precând și, precum și cel de acțiuni prioritare și experimente, EASI, sunt gestionate în modul de cogestionare. Nu, de gestionare directă, mă scuzați. Iată, o nouă formulă cu acest ESF+, care înseamnă că ne apropiem de obiectivele pe care ni le-am propus și anume de a avea uh, toate aceste obiective în gestiune partajată cu aceleași, deci vă spuneam, priorități. Și avem, vă spuneam, totuși două fonduri care rămân în gestiune directă, respectiv indirectă. Dorim o continuitate, astfel încât uh, partea de inovare socială să rămână ceea ce avem deocamdată sub capitolul uh, EASI. Avem însă și alte facilități, cum e cea de microfinanțare, care de asta dată sunt transferate către Autoritatea Europeană a Muncii și către Invest EU la un birou special pentru a avea continuitate și progres. Am tot experimentat în diverse domenii și aceste experiențe de pe teren încercăm să le preluăm și să le prezentăm uh, managerilor uh, pentru a prelua deci, aturile care s-au desprins pentru a face general schimb de bune practici. Bugetul. 101,2 miliarde de euro. Gestiunea partajată în proporție de 100 de miliarde, mai ales în regiunile în cele mai îndepărtate și slab populate, 400 de milioane, și ceva special pentru cooperarea transnațională și inovarea socială, tot în aceste regiune, s-au dat 200 de milioane Uh, în această secțiune pe gestiunea partajată. Pe partea de management direct și indirect sau gestiune directă indirectă avem în total 1,2 miliarde prima parte 761 de milioane pentru ocupare și inovare socială și partea cu sănătatea peste 400 de milioane. Dorim în general flexibilitatea și statele membre să-și pună la punct propriile uh, programe cu propriile obiective și priorități pentru propriile nevoi naționale. Am dorit să avem legături să avem legături mai puternice între semestrul european și acest nou fond, iar în raportele de țară din 2019 s-a evidențiat acest lucru cu o anexă specială care permite Comisiei să uh, arate opinia sa pentru fiecare stat membru, acolo unde sunt probleme, uh, deficite de investiții și așa mai departe, urmate acestea fiind de sugestii uh, în legătură cu modul în care SF, SF Plus și alte fonduri pot fi folosite pentru a acoperi aceste lacune de investiții. Suntem în dialog cu autoritățile de profil pentru a pregăti uh, următoarea, următoarea perioadă de programare. În regulamentul uh, SF Plus am uh, spus și am solicitat ca aceste recomandări de țară din rapoartele de țară să conțină niște priorități specifice exprimate în cadrul programului SF Plus. Astfel, există sau pot să aibă loc uh, alocări financiare clare care să ajute statele membre în punerea în aplicare a reformelor și avem și un caracter regional acum al evaluărilor noastre. Statele membre care au o astfel de abordare regională în programarea lor pot și ele să menționeze pentru fiecare regiune eventualele nevoi specifice avem uh, și concentrarea tematică, cu foarte puține cerințe de altfel. În primul rând, pot să spun că am fost foarte curajoși cerând statelor membre să uh, dea cel puțin 25% din banii aceia măsurilor de incluziune socială, deci din cadrul ESF+. pentru că am plecat de la o situație în care avem programe care solicită o astfel de, un astfel de prag uh, la 20%. Am ajuns de facto la 24% și e clar că e nevoie de a aborda chestiunea socială în statele membre și există o legătură foarte clară între uh, pilonul datelor sociale și nevoia de a da efectiv sau de a aloca acești 25% măsurilor de incluziune socială. Trebuie să reducem uh, nivelul de sărăcie, să îi sprijinim pe cei mai vulnerabili, iar minoritățile și persoanele mai dezavantajate să poată să fie ajutate să se integreze în societate și pe piața muncii. Sunt încă multe eforturi de depus în acest sens. Avem un uh, fond special uh, dedicat care intră și în SF+. De altfel, propunerea Comisiei este ca cel puțin 2% din banii din SF Plus să meargă exact țintit către aceste, aceste grupuri uh, din societate. Mai sunt și măsuri de însoțire, orientări și așa mai departe pentru uh, aceste persoane mai defavorizate ca să poată să uh, se întoarcă în sânul societății. Iar valorile noastre uh, la jumătatea drumului ne arată că suntem pe drumul cel bun. Până acum, uh, programul dedicat acestor persoane a ajutat mai multe milioane de persoane anual, 2,7 și trebuie spus că majoritatea acestor beneficiari de fapt sunt copii deci este clară nevoia de a continua acest sprijin. Vrem să ajungem la 3,8 miliarde, alocarea actuală, în următoarea perioadă de programare financiară. Știm că 2% înseamnă mai puțin de 2 miliarde, dar din negocierile cu statele membre știm că unii merg chiar până la 7 sau 8% din bani alocați direct pentru sprijinirea acestor persoane defavorizate. Ocuparea tineretului. Ne preocupă în continuare la comisie. Anul trecut am făcut o propunere. Șomajul în rândul tinerilor este un fenomen cât se poate de uh, prezent în statele membre avem acești NIT, care nu sunt nici la școală, nici la muncă, nici nicăieri, acești tineri care nu care nu fac nimic și care reprezintă practic 10% din uh, tinerii de pe piața sau din uh, statele noastre membre. Și am observat că sunt state membre unde acest gen de tineri, uh, ca și uh, procentaj, depășesc 10%. Acolo trebuie măsuri țintite legate de ocupare. Inițiativa de ocupare a tinerilor a fost principalul instrument din cadrul garanției pentru tineri și, din ce am văzut noi din 2018, am, practic s-au dat uh, finanțări pentru până la 3,2 miliarde, miliarde de, milioane de persoane, mă scuzați, ei au beneficiat așadar de aceste inițiative. Cu aceste finanțări, până la sfârșitul anului trecut, am ajutat încă 2,7 milioane de tineri, ajutându-i să-și găsească loc de muncă, să intre ca ucenici uh, sau să facă diverse cursuri, ca să obțină diferite diplome și calificări. În perioada <laughs> următoare, pe baza statisticilor actuale, probabil 9 state membre vor fi nevoite să mențină acești uh, bani în proporție de cel puțin 10%. România face parte dintre aceste state. Vom uh, consolida cadrul pentru uh, garanția pentru tineri. Este ceea ce a promis doamna von der Leyen acum două luni. Dar uh, discutăm și cu organizațiile de tineret ca să vedem cum să facem ca măsurile acestea să fie cât mai bine concepute astfel încât tinerii să fie ajutați foarte rapid. In the context of uh, the 25% social inclusion, Măsurile referitoare la incluziune socială, 25% cel puțin din fonduri. În acest fel vom rezolva și problema sărăciei în rândul copiilor. Noi împărtășim părerea Parlamentului și anume că incluziunea socială și sărăcia în rândul copiilor trebuie să fie combătute, pentru că e vorba de uh, vi viitoarea lor dezvoltare pozitivă și de bunăstarea lor. E vorba de punctul 11 din uh, pilonul social și face parte de asemenea și din recomandările specifice de țară pentru anumite state membre în rapoartele curente. Ne bizuim propunerea pe recomandările specifice de țară și pentru rapoartele de țară pe recomandările comisiei trebuie să investim în uh, bunăstarea copiilor și există deja un set de măsuri care au fost deja luate pentru a oferi acestor copii acces la îngrijiri de sănătate, la educație, pentru a promova măsuri de incluziune socială în rândul familiilor lor. Și cred că uh, mare parte din această alocare a Fondului Social European Plus va veni cu plus valoare dacă fondul este implementat corect. E clar că în foarte multe state membre e nevoie de acces la îngrijiri de sănătate pentru această categorie de populație defavorizată. Noi credem că Bun, acum ar trebui să emitem și un, o mică avertizare în mod clar, pentru că există o sporire a solicitărilor de finanțare, dar uh, posibilitățile de finanțare sunt limitate și deci cu fondurile limitate de care dispune pentru FS Plus și cu obiectivele specifice pe care le-am enunțat, trebuie să cheltuim banii țintit, inteligent avem nevoie de concentrare tematică și dificultățile apar la nivel de state membre, pentru că nu toată lumea e pe un picior de egalitate. Noi am reușit să obținem o schimbare majoră în anumite situații și nu doar așa să presărăm fonduri pe aici pe acolo. Apoi mai avem și principiul orizontal, pentru care vrem în continuare să ne bizuim pe sprijinul Parlamentului European. În acest sens, Comisia a inclus acest principiu de orizontal în regulamentul actual, deci o cerință pentru toate fondurile care intră sub uh, incidența regulamentului. Dar în FSE Plus avem o prevedere specifică care cere să garanteze factorilor interesați că există posibilitatea de a obține sprijin pentru a construi capacități atunci când vine vorba de implementarea Fondului Social European Plus și a programelor aferente. Eu cred că am să mă opresc acum, pentru că aș vrea să știu care sunt părerile și propunerile dumneavoastră înainte să începem uh, trialogul, așa că vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Mulțumim pentru această prezentare, doamna Sucova. Și înainte să începem cu lista celor înscriși la cuvânt, aș vrea să vă spun că astăzi e ziua doamnei Simona Baltasare. Colega noastră este în sală? Da, bun, nu e în sală, dar oricum, să-i urați la mulți ani. Și putem continua mai întâi are cuvântul dom domnul David Chiasa, ca și raportor. După care vor lua cuvântul raportorii din umbră și vom începe cu domnul Radke. Dacă doamna Radke, pentru că se pare că trebuie să plece. Așa că vă rog, mai întâi domnul Casa, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu, la rândul meu, vreau să mulțumesc doamnei Suhova din partea Comisiei Europene pentru această prezentare. Doamna Suhova, pe bună dreptate, a menționat fo importanța Fondului Social European pentru că acesta face parte încă din tratatul de la Roma, așa că încă de la bun început s-a înțeles cât de important era acest fond pentru a garanta o Europa unită. Și evident, există nevoi. Nevoile din 1957-58 sunt diferite de nevoile de astăzi. Avem nevoi diferite. Așa că, tocmai de aceea, trebuie să venim cu idei noi, inovatoare, pentru a ști cum trebuie să cheltuim cât mai bine aceste fonduri. Evident, sunteți conștient Uh, de acest lucru și v-ați referit de altfel la asta. Parla Parlamentul European uh, își fixează un obiectiv și anume în, îndeplinirea nevoilor copiilor. Pentru Parlamentul nostru acest lucru este deosebit de important. Președinta aleasă a Comisiei și-a luat de altfel și un angajament în acest sens și anume garanția pentru copii să fie promovată. Acum, întrebarea mea este următoarea. Eventual, putea, ar putea Comisia să ne dea o evaluare a abordării Parlamentului pe acest subiect și, eventual, dacă mai sunt și alte inițiative pe la care se gândește Comisia și care să fie legate de obiectivele promovate în garanția pentru copii. Eventual, dacă ne puteți împărtăși câteva idei în acest sens. Am aș avea o a doua întrebare care se referă la o problemă, o problemă legată de articolul 7 pentru că Parlamentul acesta în continuare e îngrijorat de felul în care a fost integrat acest articol 7 în diferitele texte negociate. E vorba de chestiuni cruciale și aș vrea să știu care este poziția Comisiei pe introducerea nepotrivită a acestui articol 7. Mulțumesc! Mulțumim, domnule raportor Casa, și dăm acum cuvântul raportorilor din umbră. Miss Semedo, Miss Baldassare, Miss Rafalska and Miss Guzmao on my list for the shadows. Miss Reinke. Domnule, doamnă Ranche, vă rog, aveți cuvântul mai întâi. Da, foarte rapid. Vă mulțumesc că a schimbat un pic uh, ordinea intervențiilor, pentru că, din păcate, trebuie să plec. Uh, succint. Vreau să subliniez doar trei puncte care, după părerea mea, vor fi cartoful fierbinte și domnul Casa s-a indicat deja câteva dintre ele. E vorba de volum. Parlamentul nostru a avut o poziție clară. E nevoie de bani suplimentari și insistăm. Asta trebuie să fie discutat în procesul de codecizie, în trialoguri, așa că trebuie să fim fermi la Consiliu cu acest punct. Același lucru e valabil și pentru repartizarea fondurilor, alocarea lor. Ați venit cu pragul acela de 25%. Știți că noi vrem să mergem și mai departe și avem motive întemeiate, așa că, sincer, dacă e să mă uit la propunerea din partea comisiei, e foarte important să discutăm despre locuri de muncă, despre ocupare, dar și despre chestiuni sociale, incluziune socială, cu atât mai mult cu cât inegalitatea crește în anumite state membre și în Uniunea Europeană per total. Deci banii aceștia sunt necesari necesari. Același lucru e valabil și pentru fondul FEAD. Ați spus, bun, e nevoie de un minim de 2% uh, în fondul de ajutor pentru persoanele cele mai defavorizate, dar e deosebit de important pentru că trebuie să ajutăm și această categorie uh, din societatea noastră care să poată beneficia de aceste fonduri. Și în final, aș fi vrut să mai menționez încă un punct care, după părerea mea, e important. De câte ori discutăm despre beneficiari, despre oameni, cei care primesc aceste fonduri. Trebuie să încercăm să reducem povara administrativă activă în rândul organizațiilor, asociațiilor, pentru că ne dorim acces egal, pe picior de egalitate din partea tuturor. Sunt asociații care au personal administrativ, sunt altele care nu. Așa că lansez un apel să ne asigurăm că nu vom veni cu o povară administrativă prea mare pentru asociații în implementare. Și în final, un apel către dumneavoastră, ca și comisie. Trebuie să începem să lucrăm deja, pentru că deja timpul ne presează, trebuie să avem timp la dispoziție să dezbatem, pentru că dacă dacă e să ne uităm la diferitele poziții, în continuare mai sunt mere de discordie, așa că uh, eu nu-mi doresc să ajung la final uh, cu un text, cu neajunsuri și lipsuri și să nu fim în măsură să acordăm aceste fonduri care sunt atât de necesare. Am să mă opresc aici, îmi pare atât de rău că trebuie să vă părăsesc, dar sper că vom avea ocazia să revenim asupra acestui punct ulterior. Mulțumim pentru această declarație. Și acum are cuvântul domnul Beni Fei din partea socialiștilor și democraților. Vă rog. Grație, președinte. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, vreau să mulțumesc foarte mult reprezentanții Comisiei Europene pentru că au venit astăzi aici, mai ales doamnei Andriana Sucova pentru prezentarea sa. O prezentare utilă mai ales pentru colegii mai noi care n-au știut ce s-a întâmplat uh, în detaliu în mandatul precedent. Iată și astăzi avem ocazia de a discuta, de a face un schimb de vedere, vederi în uh, Uh, ajunul uh, trilogului pe acest SF+, Plus, care cu siguranță va fi unul destul de delicat din punct de vedere al negocierilor. Vreau să mulțumesc colegului uh, David Caza pentru angajamentul său, raportorul nostru, pentru că sarcina sa nu este simplă, adică trebuie să promoveze poziția în primă lectură a Parlamentului, care s-a spus aici, într-adevăr este una ambițioasă. Meritul său principal este cel că a recunoscut ca, că ES ESF Plus este principalul instrument pentru a pune în aplicare, într-adevăr, o mare parte din agenda socială europeană și pentru a îndeplini obiectivele care sunt conținute în pilonul drepturilor sociale europene un program care să aducă lucruri concrete în viața cetățenilor noștri și care să-i acopere de Europa, un program care trebuie să fie promovat și în care să se investească. Ne urez succes tuturor, uh, tuturor a nouă, celor care vom face parte din echipa de negocieri, ca și raportat din umbră socialist. Uh, am contribuit și noi la consolidarea textului și vom avea niște modificări de adus în ceea ce privește formarea, dar și lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale. Cât privește textul, forma sa și obiectivele specifice, va trebui să mai discutăm și cu Comisia. Între timp însă trebuie, ca și Parlament, să facem mai multe, de pildă pentru lupta împotriva șomajului tinerilor. Inițial am avut Youth Employment Initiative, acesta trebuie să se transforme într-un mecanism care chiar să ajute în situații de criză neașteptate pe piața muncii, așa cum s-a întâmplat de altfel în timpul uh, crizelor. Trebuie de asemenea să sporim diferitele procente din concentrările tematice de la capitolul 7 și vizate mm, în programul de uh, ajutor pentru persoanele defavorizate. Trebuie prin uh, Uh, printre altele, ca programul de dezvoltare rurală integrat la SF să poată să primească bani suficienți uh, care să ajute într-adevăr pe cei care au cel mai multă nevoie de acești bani. Mă bucur foarte mult că președintele Sassoli public a preluat această cauză și a însușit-o uh, Uh, inspirându-se direct din munca noastră din mandatul trecut la Comisia Ocupare și cu siguranță va fi un interlocutor uh, important în dialogul cu Consiliul. De asemenea, tot ce înseamnă uh, ajutarea persoanelor, persoanele cu dizabilitățile trebuie să poată să aibă servicii de calitate la dispoziție în câmpul muncii, în domeniul educației. De asemenea, măsuri de sprijin al veniturilor și altele Uh, care să completeze măsurile naționale. De asemenea, uh, măsuri care să vizeze mai mult uh, regiunile și, deci, nivelul local. Aici, Parlamentul European a avut un raport din proprie inițiativă privind integrarea refugiaților. Eu am fost raportor acum câțiva ani în sfârșit, am făcut bine, am introdus un nou program, o garanție pentru copii, pentru copii din uh, păturile defavorizate, care să aibă gratuitate de la principalele servicii esențiale. Doamna von der Leyen, și mă bucur de asta, ca și candidată la președinția Comisiei Europene și a însușit la rândul ei această tematică deosebit de importantă și dacă ea va fi confirmată ca și președintă a Comisiei, sunt sigur că va avea un rol deosebit în negocierile și pe această tematică. Mi se pare cumva că Comisia Europeană este astăzi poate mai deschisă față de această tematică, mai mult poate decât în uh, ultimele luni, unde domnea mai mult prudența. Însă nu pot să nu spun și câte ceva mai critic. În primul rând, uh, uh, tabelul de scor și tot ce înseamnă căsuțele de negociare Uh, sunt destul de îngrijorat de toate conexiunile care se fac uh, între aceste negocieri de trilog care vor începe și celelalte negocieri în cadrul CFM. Bineînțeles că dosarul acesta este unul foarte delicat, nu trebuie să ne pripim, Bineînțeles că timpul ne presează, dar nu putem să ne permitem ca banii atât de importanți ca cei din acest cadru uh, ESF Plus să fie blocați din pricima uh, unor negocieri uh, prost gândite sau prost conduse. În orice caz, uh, raportorul Casa a spus și așa spunem și noi, uh, nu are sens să sacrificăm calitatea în favoarea uh, rapidității sau uh, de dragul unei logici a uh, urgenței sau din cadrul, în cadrul unor obiective politicianiste. Bineînțeles că ne dorim să se meargă la trilog, dar să nu intrăm uh, cu stângul în acest uh, proces. Și o altă critică mare care a fost adresată este cea legată de căsuțele de negociere. Uh, Parlamentul dorește să discute aceste lucruri și uh, preluând punctele din regulament, chiar și pe concentrările tematice. Sunt multe aspecte implicate aici. Pe lângă cele pur financiare, e vorba de elemente esențiale din procedura de codecizie, deci ordinar uh, legislativă care trebuie să fie abordate și cu siguranță Comisia ne va sprijini în toate aceste demersuri. Vă mulțumesc foarte mult și succes! Ich werde auf Deutsch weiterverfahren. Herz Voi conduce reuniunea în germană mai departe. Mulțumesc pentru intervenții, dragi colegi. Și acum intervine doamna Monica Simelo de la Renew. Și. Vă rog, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu voi vorbi tot în germană. Mulțumesc uh, pentru prezentare, doamne de la comisie. Propunerea comisiei este foarte bună. Într-adevăr, încercăm să combatem șomajul în rândul tinerilor și aici, da, s-au conturat câteva progrese, dar, în ciuda acestor aspecte, mai trebuie intervenit masiv și investit în uh, ocuparea tinerilor. 10% din resurse trebuie prevăzute pentru Fondul Social European și pentru inițiativa de angajare a tinerilor. Așa este prevăzut. Noi, cei de la Renew și, de fapt, Parlamentul, Cerem 15%. A sosit timpul să acționăm. În ceea ce privește garanția pentru tineri și educația și formarea și stagiile interminabile de practică, este foarte important ca tinerii să fie integrați pe piața muncii pe termen lung, la fel și migranții. Migrația este o mare provocare pentru Uniunea Europeană și ar trebui să avem în vedere pe acești oameni care acum sunt partea societății noastre și să integrăm. Apoi, fondul pentru persoanele cele mai dezavantajate. Parlamentul și Renew Europe cer în loc de 3% o alocare pe termen lung, în așa fel încât să poată fi integrați și migranții. Și aș mai avea o întrebare concretă în ceea ce privește simplificarea și devatora birocratică. Cum arată corect în practică? Am înțeles că uneori uh, timpul de așteptare este de luni de zile, în așa fel încât uh, organizațiile nu mai pot plăti salarii și trebuie să acceseze rezervele pentru a lansa proiectele. Cum garantează Comisia că se fac toate transferurile necesare în momentul în care începe un proiect? Și cum facem în așa fel încât să preîntâmpinăm abuzul de fonduri odată ce vine și de birocratizarea și flexibilitate, flexibilizarea? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Continuăm cu doamna Baldasare. Nein, nicht. Nu, nu este.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 Aș dori, de asemenea, să vă mulțumesc pentru informațiile interesante ce ne-au fost uh, prezentate. Uh, ceea ce ne demonstrează cât de grele sunt negocierile care ne așteaptă, pentru că, de fapt, discutăm despre un subiect extrem de vast. Discutăm despre Fondul Social European Plus. Această parte din denumire, plus, Uh, e ceva care are o conotație în politica socială poloneză. Noi avem o serie întreagă de programe cu, această, cu acest titlu plus, care prevede uh, acordarea unor fonduri suplimentare. Uh, vedem că acum avem astfel de nume plus și la programele și fondurile europene, ceea ce extinde uh, Sfera de acțiune. Deci există solicitări, mai ales în ceea ce privește ajutorul pentru persoanele cele mai defavorizate. Unii au preferat uh, pragul de 3% și nu 2%, dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui alt aspect care se referă la eficiența utilizării fondurilor. nu avem, nevoie de resurse pentru a susține ocuparea în rândul tinerilor, iar programul uh, Locuri de Muncă pentru Tineri uh, există, programul acesta există deja de multă vreme, așa că trebuie să ne asigurăm acum că aceste fonduri sunt corect, potrivit, uh, în mod corect cheltuite. Apoi vorbim despre garanția europeană pentru copii. Uh, dacă ne dorim ca această garanție să aibă într-adevăr o plus valoare, e nevoie de măsuri puternice, solide. Nu putem să să facem așa politica uh, pașilor de bebeluș în acest domeniu. Nu, pentru că vom fi criticați și ni se va reproșa că nu avem o politică eficientă pentru a-i ajuta pe tineri, pe copii, pe familiile lor, uh, familiile care au copii uh, numeroși, spre exemplu. În acest text se vorbește de asemenea și despre anumite economii, uh, economii la nivel social. Și aș avea o întrebare uh, pe acest subiect. Dacă ar fi să includem aici întreprinderile cu scop social, oare nu cumva am marginalizat tema aceasta de excluziune socială? Pentru că, bun, organizațiile care se ocupă de această economie de tip social nu au întotdeauna o experiență foarte vastă, cel puțin în anumite țări. Experiența lor e mai mică, comparativ cu experiența asociațiilor similare din Franța, Germania sau Italia. Noi în Polonia, spre exemplu, avem astfel de asociații în, în, în domeniul economiei sociale și uh, bazată pe solidaritate, dar aceste uh, asociații ne-au spus că dacă ar fi să includem acest lucru într-un capitol specific, asta ar slăbi intervenția noastră în acest domeniu. Mulțumesc! Gut, herzlichen Dank, Frau Rafalski. Bine, mulțumim foarte mult, doamna Rafalska. Ar mai fi domnul Guzmao pe listă, dar nu este prezent. Așa că ar urma domnul Petten, doamna Dobrev. Herr Manders und Herr Saturi das Wort. Und um, weitere Wortmeldungen werden aufgenommen. Herr Petten, Sie haben... Urmează domnul Petten. Vă dau cuvânt. Thank you, Chair. Um, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, pentru o prezentare deosebit de interesantă. Este un domeniu care uh, este foarte important pentru mine. Înainte să fiu uh, eurodeputat, făceam, organizam evenimente de caritate în Regatul Unit. Aș vrea să vă adresez câteva întrebări. Mi se pare că prezentarea dumneavoastră și mare parte din muncă se concentrează mai degrabă pe uh, proces și birocrație și nu pe performanța fondului. Și dacă ne uităm la istoria acestui fond, performanța a fost una dezamăgitoare până acum. Unul din patru europeni trăiește încă în sărăcie. Șomajul în rândul tinerilor în locuri precum Grecia este de 40%. Așa că sunt îngrijorat. Înainte să mergem mai departe și să cheltuim și mai mulți bani cu acest proiect, e important să găsim cea mai, cel mai bun randament pe investițiile noastre. Ați făcut un comentariu foarte frumos pe concentrarea tematică. Uh, dar văd că literatura de specialitate vorbește de trei subiecte majore uh, și se vor cheltui sume impresionante în aceste domenii. Deci comisia trebuie să analizeze două subiecte. În primul rând, așa cum au spus colegii mei, un angajament foarte serios de monitorizare și evaluare. și nu după ce s-a terminat totul, ci chiar înainte de a începe programul acesta, în așa fel încât să putem judeca succesul peste un an, trei, cinci. Și nu mă refer doar la output, la, și la rezultat. Ați spus că 2,7 milioane de tineri au fost ajutați de acest fond să găsească un loc de muncă, dar ei oare mai sunt încă angajați? Mai sunt încă în formare? Au fost ajutați să iasă din sărăcie? Deci asta mă interesează, nu neapărat uh, niște cifre. A fost un argument mare cu privire la FS Plus, care va veni cu simplificări, cu reducerea procedurilor. Uh, ați vrea, vrut să aveți în loc de 5 fonduri unul singur, dar uh, până la urmă contează ce se întâmplă la fața locului. Și știu din experiență personală că pentru mici organizații caritabile, ele făcând munca pe linia întâi a frontului, dificultățile sunt cele mai mari. Și sunt exact acele organizații care găsesc imposibilă finanțarea din acest program. Așa că ce veți face în așa fel încât să facilitați lucrurile tocmai pentru acești oameni? Înainte să începem să mai risipim bani, aș spune că cel mai bine este să monitorizăm, să evaluăm și să reducem birocrația. Mulțumesc! Herzlichen Dank, Mr. Patton. Mulțumim, domnule Patton. Doamna Dobrev are cuvântul. We are living in one of the most Mulțumesc. Trăim într-una dintre cele mai dezvoltate regiuni din lume, una dintre cele mai puternice economii și Europa a făcut multe pentru a obține asta cu piața unică, cu politica de coeziune, cu una monetară și așa mai departe. Dar, tocmai pentru că suntem într-una dintre cele mai puternice economii din lume, este foarte frustrant să vedem cum în ultimul deceniu inegalitățile au sporit. And here comes when we are saying thank you that... Și aș vrea să mulțumesc tuturor acelor membri ai Parlamentului care au înțeles această provocare și au acționat în mandatul precedent. Pentru mine este o onoare să fiu în această comisie. Sunt oameni de la partide diferite, de la PP, de la Socialdemocrați, de la Renew, care au muncit cot la cot pentru a aborda această provocare pentru a avea mai multă uh, incluziune socială și sunt oameni care au înțeles că nu poate exista Europa puternică fără o rată mai mică a inegalităților și fără coeziune socială. Deci este un privilegiu pentru mine să lucrez cu dumneavoastră pe acest subiect. Dar ce aș vrea eu să spun este că, bineînțeles că avem nevoie de mai multe fonduri pentru politicile sociale. Fără bani nu obținem nimic. Dar eficiența este foarte importantă și eficiența a fost pusă sub semnul întrebării în ultimii ani, tocmai din cauza că s-au cheltuit sume mari și, în ciuda acestui fapt, inegalitățile între statele membre au sporit. Așa că întrebarea mea este, vom avea suficiente resurse, suficient mandat și posibilități, nu doar de a monitoriza, dar și de a interveni dacă identificăm că într-un anumit stat membru o anumită politică este ineficientă. Eu știu că avem toate ciclurile anuale, procesele monitorizare, dar dincolo de asta, uh, eu cred cu tărie că nu este suficient și că avem nevoie de anumite măsuri, în așa fel încât la nivel european să putem interveni dacă vedem că politicile implementate pur și simplu nu își uh, întrunesc obiectivul, ca să nu mai cheltuim sume enorme, în așa fel încât la sfârșit să fie cu rezultat minim. Vă întreb, deci, dacă noi toți împreună, Comisia, Parlamentul și sperăm și Consiliul, putem să implementăm niște măsuri la nivel european în așa fel încât să controlăm și să influențăm fondurile mult mai rapid și mult mai eficient față de cum am făcut-o până acum. Mulțumesc! Herzlichen Dank! Mulțumim foarte mult, doamnă Dobrev! Să corectez un pic lista. Dau cuvântul coordonatorului Păslaru și apoi doamnei Sanders și apoi domnului Manders și apoi uh, domnului Sartori. Deci, iată. Vă dau cuvântul, domnule Păslaru. Vă rog. Danke sehr. Um, <clears throat> thank you very much uh, for the presentation. Uh, I think this is a very important... Mulțumesc pentru această prezentare. Este un subiect foarte important. Vreau să vă adresez câteva întrebări deosebit de concrete și să fac câteva comentarii succinte. Dumneavoastră v-ați referit la importanța pe care o acordăm uh, copiilor în ziua de azi și sărăcia în rândul copiilor. Era vorba că vor fi primele 100 de zile ale mandatului doamnei von der Leyen și că se va oferi garanția pentru copii în acea perioadă. Ne puteți oferi mai multe detalii despre cum vreți să faceți loc uh, unei asemenea garanții. Cum vreți să încorporați asta în Fondul Social European Plus? Este foarte important, fiindcă garanția pentru copii nu poate fi creată fără o manieră integrată de implementare. Nu ai cum să separ subiectele, adăpost de hrană și așa mai departe. Trebuie să fie o implementare integrată la nivelul de comunitate. Comisia a sugerat că Modul acesta integrat trebuie analizat la capitolul implementare în recomandările specifice de țară, dar ați abordat deja acest uh, subiect și dacă da, cu ce rezultate în urma evaluărilor care s-au făcut cu privire la garanția pentru copii și care este starea lucrurilor? În al doilea rând, mă refer la întrebarea legată de eficiență. Nu vorbesc foarte mult despre simplificare propriu-zisă, ci despre evoluția serviciilor sociale în plan global. În ziua de astăzi, spunem că sistemul avansează. Primul pas este internalizarea serviciilor, al doilea pas externalizarea serviciilor și apoi uh, o plată în funcție de efort și mergem înspre contracte cu privire la rezultatele sociale. Și avem și obligațiunea acelea de investiții sociale, cum sunt în Regatul Unit. Practic, uh, cheltuim banii doar dacă obținem rezultatele. e totul strâns legat de Invest EU și cele 40 de miliarde pe care le avem pentru prima dată în istorie într-un program de investiție al uh, Uniunii Europene. 4 miliarde, mă scuzați. Deci, uh, cât de bine ați lucrat ca să coordonați EFS uh, Plus cu Invest EU Și se axează Fondul Social European Plus pe serviciile sociale cu acele obligațiuni de investiție socială ca și instrument de finanțare și un ultim comentariu cu privire la importanța de a înțelege că Fondul Social European Plus este și un, o declarație politică foarte clară despre ce Europa vrem. Unii dintre noi venim de la o reuniune cu comunitatea romă și ei au spus cât de greu o duc. Unor simt că Europa nu se ocupă de ei. Deci nu e vorba doar de a plasa banii, de a investi banii. Este un element simbolic pentru noi. Nu e vorba de caritate, nu e vorba nici de alocație, e vorba de investiție în viitorul Europei. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Doamna Sanders are cuvântul acum. Prezident. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc uh, domnului raportor Caza și raportorilor din umbră pentru tot ce au uh, contribuit, cu tot ce au contribuit la acest uh, dosar. Bineînțeles că ai ajutat pe cei mai defavorizați, cei mai precari este o provocare care depășește frontierele. În momentul în care vremea e din ce în ce mai friguroasă, Aș uh, insista așadar pe unul dintre acele programe europene, ajutor pentru cei mai uh, săraci. Trebuie spus că noi, uh, Parlamentul European, Europa în general, trebuie să sprijinim aceste finanțări, aceste inițiative, dar asta trebuie să meargă mână-mână cu o simplificare a procedurilor, beneficiarii să poată să aibă acces la, fel de fonduri, la aceste fonduri mm, mai ușor, E vorba de entități uh, mici și aș uh, pune un accent. Acum câteva săptămâni m-am întâlnit cu acele bănci alimentare europene și franceze. Ne-am întâlnit la Strasburg. Uh, ei mi-au comunicat îngrijorările lor în condițiile în care riscă să scadă finanțările pentru acest FEAD, acest fond, și aș dori să nu scădem sub acel 3% pragul pe care l-a fixat uh, Parlamentul European. Este datoria noastră ca Parlament uh, să fim la înălțime pentru a-i sprijini pe cei mai uh, săraci din societate. Mulțumesc! Ähm, Mulțumim! Domnul Manders are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! Vreau și eu să mulțumesc doamnei Sucova pentru prezentare. Este foarte important ce s-a făcut cu Fondul Social European și ce se va face cu Fondul Social European Plus. Vorbim despre excluziune socială și adesea ne uităm mai degrabă înspre tinerii care nu sunt uh, angajați. Este foarte important, uh, desigur, dar ne axăm foarte mult pe acest subiect. Nu avem nevoie de mai mulți bani, zic eu, ci Trebuie să convingem societatea că este foarte important să evităm uh, excluziunea socială, ca să avem o societate echilibrată. Și o întrebare este, putem uh, folosi FSE și pentru a convinge societatea că trebuie să evităm excluziunea socială, pentru că la sfârșit e riscul să avem o societate în dezechilibru care nu funcționează deloc? Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani mai ales pe piața internă, s-a axat pe multinaționale și multinaționale au avut avantaje enorme. Dar lucrătorii, oamenii de rând, nu. Ei nu văd avantajele unei piețe interne funcționale. Așa că vreau să găsim niște căi de a convinge pe membrii societății că trebuie să avem asta ca să evităm excluziunea socială. Eu reprezint un uh, partid de vârstnici. Dacă ai peste 50 de ani și îți pierzi locul de muncă, e foarte greu să mai fii angajabil, căci e prea scump totul. Am avut o idee și ne-a arătat o istoria. De exemplu, în trecut aveam uh, ghildele, un fel de sindicate ale lucrătorilor dintr-o branșă și aveam uh, un job dual. Uh, Adică combinam experiența, deci erau cei care își pierduseră locul de muncă, cu educația modernă și dacă reușim să combinăm tinerii care își caută un loc de muncă cu vârstnicii care au experiență, ei învață unii de la alții. E incluziune socială, cred eu. Pentru că dacă nu îi respecti pe cei tineri, n-ai viitor. Dar dacă nici nu îi respecti pe cei vârstnici, tot așa, n-ai viitor. Deci avem nevoie de o societate echilibrată și nu vreau decât să vă întreb dacă aceste joburi duale sunt ceva la care să vă gândiți, există deja, puteți să vedeți un pic dacă e posibilă ideea sau în orice caz cum putem să convingem societatea noastră să evite pur și simplu excluziunea socială. Vă mulțumesc! <laughs> Herzlichen Dank. Jetzt... Mulțumesc. Domnul Sartori mai are cuvântul, după care dăm iarăși uh, cuvântul doamnei Sucova ca să răspundă la întrebări. Domnule Sartori, vă rog. Merci, madame la présidente. Merci, ma... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Sucova, pentru intervenția dumneavoastră și mulțumesc și domnului Casa, domnul raportor. Uh, FSP Plus poate să fie un foarte bun uh, instrument care să însemne Europa care protejează, care ajută pe cei mai săraci și reprezintă și poate reprezenta cheia succesului pentru un proiect european cu adevărat apropiat de cetățeni, însă resursele trebuie să fie pe măsură și accesibilitatea acestui program să fie reală. Și repet întrebarea pusă de colegi, ce angajamente vă luați astfel încât mobilizarea acestui fond chiar să existe și să nu mai uh, tragem după noi această reputație de birocrație uh, europeană și e foarte clar că uh, o serie de entități care ar putea să transmită aceste resurse, aceste finanțe, nu au capacitatea la nivelul exigențelor noastre. Trebuie să ne aflăm la firul ierbii. Trebuie să existe o rețea care să poată să înțeleagă la fața locului de ce au nevoie oamenii. Deci angajamente concrete pentru un proiect sau un fond eficient și eficace și pentru ca să nu mai fie un nou fond cu o reputație de superbirocrație. Și vorbim despre mijloace, ați vorbit despre ajutorul pentru cei mai săraci, cei 2%, Parlamentul ajunsese la o, o, un compromis, o linie roșie pentru mulți, dar există niște îngrijorări. Vorbesc, ce deci eu cunosc situația din Franța, Secours Catolic, Secours Popular, Ehm, sunt o serie de organizații și acolo. Ehm, președintele Macron s-a dus la Restaurant du Coeur pentru că și-a constatat că banii eh, au început să eh, dispară. Deci, pe teren, eh, cei care lucrează sunt îngrijorați de nivelul resurselor. Ar fi bine ca să înțelegem care sunt urgențele pe teren și să vedem dacă putem să fim la înălțimea așteptărilor. Imperativul absolut este să-i ascultăm exact pe cei care au cel mai mare nevoie, cea mai mare nevoie de acești, aceste fonduri pentru a-i ajuta pe cei mai uh, Uh, precari dintre noi. Vă mulțumesc! Melung. Mulțumesc foarte mult pentru întrebări, pentru declarații și comentarii. Doamnă Sucova, vă dau cuvântul. Mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări și observații. Mă bucur că comisia dumneavoastră și-a confirmat mandatul de negocieri. Eu personal sunt gata să merg la trilog deci, uh, nu numai Comisia și uh, Parlamentul și Consiliul uh, este gata. Trebuie să facem cu toții eforturi pentru a lansa acest trilog cât mai curând posibil. O să încerc să rezum întrebările, care multe dintre ele sunt interconectate. În primul rând, problema acelor căsuțe de negociere. În general, negocierile pe CFM sunt extrem de complexe. Eu nu sunt foarte optimistă în general am avut nenumărate discuții deja în legătură cu viitorul buget al UE. Am trecut printr-o serie de etape în această privință pentru adoptarea CFM-ului. Este important ca banii care vor fi hotărâți pentru SF Plus și pentru celelalte fonduri din bugetul UE să fie cunoscuți. Dar asta nu înseamnă că nu putem să discutăm regulile și prevederile și alte chestiuni nefinanciare din regulamentele respective pentru ca progresele să aibă loc și să nu fim uh, totuși întârziați de negocierile propriu la CFM. E foarte clar că problema căsuților de negociere sau de de negociere este una foarte amplă care vizează practic toate domeniile și este foarte greu să scot acele paranteze pătrate. Câteva au dispărut, nu toate, din păcate, și problema cu cerințele pentru concentrările, tematice um, va rămâne în continuare în uh, vizor. Acum, cum să depășim uh, lentoarea birocratică? Uh, în cadrul noului fond și pe gestiunea partajată se, dă foarte, se dau foarte multe răspuns, uh, răspunderi sau se acordă multe responsabilități statelor membre. Conform regulamentului orizontal, uh, avem o serie de reguli și de prevederi orientative care să le dea oarește siguranță și un cadru autorităților. Comisia face parte din uh, întâlnirile de monitorizare ale fiecărui program operațional. În această funcție am tot făcut sugestii de simplificare. Pot să vă dau și exemple pe care le cunosc personal. Statele membre au complicat așa de mult uh, regulile că deseori nici nu mai poți să mai faci nimic acolo eu cred că au făcut-o de bună credință, încercând să protejeze bugetul UE și așa mai departe, dar nu, însă, nu neapărat tot timpul se întâmplă așa, pentru că de multe ori se blochează implementarea. De câte ori Comisia merge la astfel de întâlniri, de monitorizare și se discută regulile de implementare și prevederile, noi tot încercăm să atragem atenția Uh, în ce măsură aceste reguli ar putea să reprezinte o barieră pentru accesarea fondurilor, mai ales pentru entitățile mai mici? Regulamentul de prevedere comune spune că beneficiarii trebuie să fie plătiți la 60 de zile după ce au uh, formulat uh, cererea de plată în ultima perioadă de programare, statele membre și-au luat libertatea să prelungească acest termen cu încă 30 de zile, deci am ajuns la 90 de zile. Acum noi încercăm totuși să ne întoarcem la o, o perioadă de plată mai scurtă. De asemenea, să se conceapă programe și proiecte astfel încât beneficiarii să poată să, plătea, să primească și plăți în avans. Dar, bineînțeles, mai este și problema stabilității financiare și așa mai departe. Uh, costurile simplificate, opțiunile de cost simplificate, încercăm să le implementăm și pe acestea. Uh, și nu e vorba numai de faptul că s-ar ușura și munca comisiei, ci prin aceste costuri uh, simplificate aceste opțiuni se pot uh, folosi și pentru a rambursa efectiv uh, beneficiarii. De asemenea, sprijin eforturile care se pot face pentru a lupta împotriva șomajului în rândul tinerilor. Și am văzut totuși că șomajul a ajuns uh, sau a scăzut la până la 12,9% în Europa, în 2018, în Grecia, șomajul tinerilor este de 19,5%, mai puțin, deci de 20%. Cel mai mare șomaj al tinerilor este în Italia și nu în Grecia. Inițiativa pentru ocuparea tinerilor uh, a reprezentat un punct de cotitură. În multe state membre, garanția pentru tineri și inițiativa respectivă au dus la mm, schimbări majore în modul în care s-au furnizat niște servicii tinerilor sau în care urmau să se furnizeze ele și asta a necesitat timp. Acum, problema este cum să-i atragem pe cei mai inactivi dintre tinerii Europei. Și nu este simplu. Va fi greu. Va trebui ca partenerii sociali și organizațiile să se implice mai mult să-i orienteze pe acești uh, inactivi. Sunt persoane care nu vor nici să intre pe piața muncii, nici să facă vreun curs, nici să obțină vreun uh, certificat sau vreo diplomă. Și este foarte clar că efortul aici trebuie să fie intensificate pentru acești uh, niți. Pot spune că la comisie ne tot gândim cum să reanimăm uh, acest uh, instrument pentru tineri, să-l extindem, să-l amplificăm. Cât privește garanția pentru tineri, pentru copii, mă scuzați, este o propunere foarte bună. Încă nu avem un cadru juridic deocamdată, dar ne bazăm totuși pe o recomandare din 2013 a Comisiei în ce privește investirea în copii. Avem un fel de cadru uh, politic sau de politică care să ne ajută să sprijinim o serie de acțiuni în favoarea copiilor în Europa. Dar, așa cum a promis doamna președintă aleasă a Comisiei, vom pune la punct această garanție pentru copii. În primul rând, vom avea un proiect pilot, așa cum a spus și Parlamentul, și apoi un studiu de fezabilitate ca să vedem ce grupuri vom ținti, ce măsuri se vor lua, astfel încât această politică să fie într-adevăr uh, desfășurată pe teren, dar încă avem uh, de lucru. Într-adevăr, incluziunea socială poate să fie abordată prin mai multe mai multe feluri așa cum s-a spus, și pot să vă spun că în ce privește persoanele cu dizabilități ne preocupă toate aspectele de accesibilitate, că e vorba de incluziune socială, că e vorba de acces pe piața muncii, că e vorba de acces la educație. Măsurile ă, de ocupare pot să ducă, bineînțeles, și ele la o mai bună incluziune socială pentru aceste persoane care capătă noi competențe și calificări. Câțiva colegi au vorbit despre Fondul European de Ajutor pentru cei mai defavorizați. Cred că este fondul meu preferat. Este unul mic, dar încercăm să uh, facem să fie un fond prietenos și uh, adaptat nevoilor statelor membre, cât se poate de flexibil. Statele membre au toată latitudinea să uh, aleagă pe beneficiari resursele alocate ce organizații și asociații pot să fie implicate, corpuri intermediare și așa mai departe. Și vom vedea în fiecare stat membru ce se va întâmpla, cine se va implica, pentru că vom vedea și uh, în funcție de ce s-a alocat uh, deja, ce s-a făcut cu acești bani și dacă cumva în următoarea perioadă de programare statul respectiv va trebui cumva să primească mai mulți bani sau nu. Feadul acesta actualmente conține o obligație ca uh, cei care oferă fondurile respective să uh, vină și cu măsuri însoțitoare de uh, ajutor. Deci, e vorba de măsuri de însoțire care sunt preconizate. Oricare ar fi sprijinul material acest, uh, aceste, aceste finanțări nu vor fi uh, uh, sau nu va exista o deducere de aici pentru a o da pentru măsurile de însoțire. Bineînțeles, ideea este că aceste persoane să se întoarcă în societate și, dacă se poate, mai apoi să intre pe piața muncii. Așadar, Așa, în ce privește acele bănci alimentare, organizațiile respective n-ar trebui să fie prea îngrijorate pentru că nu s-au procedat, s-a procedat la reduceri și cred că sunt, uh, suntem peste acei 40% preconizați de către comisie. Unul dintre efectele care au decurs din implementarea FEAD-ului este că împreună cu organizațiile de sprijin pentru săraci am sporit capacitățile, încrederea în sine, dar și încrederea donatorilor față de acest gen de inițiative. Organizațiile care au beneficiat de donații, care apoi să le dea uh, către persoanele mai sărace, au profitat de acest uh, sistem, în sensul că au aflat de existența FEAD-ului și Chiar și în țări în care nu existau bănci alimentare, acestea au putut fi create, inspirându-se din modelul uh, vehiculat de către fond. Deci este o, o plus valoare. Deci pot să vă spun că, din potrivă, starea sau situația băncilor alimentare este una pe cale de a se îmbunătăți. Bineînțeles, nu e vorba numai de sprijin material, inclusiv pentru copii, ci și sprijin mai organizațional și de conlucrare cu partenerii. Noi, de câte ori identificăm că fondurile sunt prost utilizate, acționăm întrerupem uh, plățile, eventual introducem anumite corecturi în funcție de neregulile ce au fost depistate și suntem de părere că avem un sistem de control foarte solid și puternic la nivel european și apoi ne gândim la un set de măsuri pentru audit, uh, organismele de auditare, în așa fel încât uh, ori de câte ori uh, putem să ne bizuim pe munca organismelor de auditare sau o facem, să nu fie întotdeauna comisia cea care face auditarea. Apoi, economia socială și întreprinderile aferente. Da, în anumite state membre experiența e mai vastă și știu foarte bine cum trebuie făcut acest lucru, cum pot fi ajutate aceste întreprinderi sociale. În alte state membre lipsește competența, dar totul se poate face prin cooperare și în perioada actuală de programare avem nouă subiecte um, cu care, care ne permit să avem un dialog cu reprezentanța acestor întreprinderi sociale și de economie socială. Avem exemple foarte bune, avem o compilație de exemple bune, demne de urmat, despre felul în care aceste uh, organizații și asociații pot fi ajutate pentru a se dezvolta. Sunt de acord că monitorizarea, raportarea, evaluarea sunt elemente importante pentru a dovedi că fondurile au fost bine utilizate. Și avem indicatori comuni, avem indicatori de rezultat comuni, uh, îi utilizăm exact pe aceeași pentru a măsura nu numai rezultatele directe, imediate, ci și pe termen mai lung, după 6 luni sau după 12 luni, pentru a ști exact ce s-a întâmplat. Și cineva a întrebat ce se întâmplă cu durabilitatea inițiativei locurilor de muncă pentru tinere. Din cele 2,4 milioane, 1,2 au fost utilizate pentru o perioadă mai îndelungată, pentru cei care erau uh, fără activitate uh, pentru o perioadă mai îndelungată, însă va trebui să mai verific cifra. Oricum, vreau să menționez faptul că noi participăm de asemenea și poate chiar uneori uh, intervenim în ceea ce privește evaluările. Avem evaluări uh, post-ex și sistemul nostru de raportare pe viitor totuși va fi modificat. Avem rapoarte anuale de evaluare în care cerem statelor membre să raporteze în mod structurat, o dată la două luni, care sunt progresele în materie de implementare, în termeni fizici și materiali ceea ce ne permite să avem date în timp real, uh, câți oameni sunt ajutați și ce se întâmplă cu aceștia. Pentru că indicatorii noștri comuni de rezultate cuprind vârsta, nivelul de educație, uh, durata uh, în care persoana respectivă n-a avut un loc de muncă, sexul persoanei respective și cred că Uh, avem egalitate de gen în materie de sprijin acordat, e aproape jumătate-jumătate. Susținem și femei și bărbați prin intervenția Fondului Social European. Apoi, în ceea ce privește Invest EU, Direcția Generală pentru Ocupare se va ocupa de implementarea ghișeului unic pentru chestiuni sociale și punem la punct un ghid îndrumător care de fapt va face parte din setul de reguli și instrucțiuni pentru investițiile sociale prin InvestEU. Așa că noi considerăm că există posibilități imense de a completa FSE Plus cu fonduri din partea InvestEU, ori de câte ori există structuri care au uh, un caracter social și au nevoie de astfel de finanțare. Active aging we all are getting old. În ceea ce privește îmbătrânirea activă, cu toți îmbătrânim și e clar că trebuie să ne consolidăm capacitățile și posibilitățile. Pot să vă dau exemple de țări nordice în care a devenit un adevărat model de trai. Persoanele în vârstă, după o anumită vârstă, bun, acum depinde și de sănătate, fiecăruia în parte, lucrează și formează tineri. Și e ceva gratis. Avem obiective specifice și avem acest obiectiv, îmbătrânire activă și avem o serie întreagă de măsuri care pot fi financiar susținute în acest sens. Și statul membru trebuie să hotărască cum dorește să-și atingă aceste obiective, care e calea cea mai bună. Dar eu cred că experiența care există în aceste țări nordice de 25-30 de ani este extrem de importantă și nu poate fi înlocuită doar așa cu o foaie de hârtie pe care figurează trei reguli care trebuie respectate. Nu. E mult mai bine să implicăm pe cei în vârstă și astfel aceștia să poată să îndrume pe tineri, să se formeze, să, să practice, să deci poate, poate fi ceva benefic pentru toată lumea. Asta deja există, există în statele membre, nu peste tot, dar bun, e clar că e vorba de un, un proces dificil, greu de introdus. Noi nu putem să le introducem în locul statelor membre, avem uh, competențe limitate și încercăm să-i ajutăm și vrem să simplificăm modelul de implementare în așa fel încât statele membre să-l poată implementa singure. Și Ă, mă bucur că Fondul Social European a fost uh, atât de apreciat pentru că a schimbat uh, viețile multor oameni. Ca nimeni să nu fie lăsat pe marginea drumului, e clar că acesta e sloganul nostru, asta vrem să facem și trebuie să ne asigurăm că pe viitor vom uh, fi în măsură să oferim competențele necesare tuturor celor care au nevoie de sprijinul nostru și uh, cu toții ne străduim să avem o Europa cât mai bună. Însă, oricum, vă mulțumesc tuturor pentru participare și pentru uh, atenție. Da, vă mulțumim și noi, doamnă Sucova. Am o întrebare către domnul Casa, dacă doriți. Pot să vă dau cuvântul pentru o încheiere, dacă doriți. Un rezumat. Nu, nu este nicio problemă. Vreau să vă mulțumesc și eu. A devenit uh, foarte clar că Fondul Social European este foarte important. Am fost uh, vreme îndelungată în politica locală și dacă ar exista reduceri sau schimbări în sens negativ, atunci la nivel local, mai ales inițiativele mici și asociațiile au de suferit. Este un lucru pe care ar trebui să-l preîntâmpinăm. Vă doresc mult succes pe mai departe și vreau să declar punctul dedicat uh, Fondului Social European Plus închis. Trecem mai departe, ajungem de fapt la sfârșitul reuniunii de astăzi și noi nu mai avem nimic de comunicat, doar că pe data de 4 decembrie va avea loc următoarea reuniune. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și vă doresc o seară frumoasă și dumneavoastră, doamnă.